rezoluție privind libertatea presei în Kenya. Domnul Matakis, în calitate de autor, are cuvântul în tip în calitate de autor două minute. Domnule președinte, domnule comisar, libertatea presiei e sinonimă cu libertatea de exprimare și democrația, ceea ce, bineînțeles, nu se aplică într-un mod ideal în societatea noastră, în care baronii, magnații uh, mass media, dar și uh, poli- partidele politice intervin în viața politică. E un uh, fenomen care apare nu numai în țări occidentale, precum Statele Unite și în unele noi state membre. Însă, cel puțin în ce privește legislația, mass media în societatea noastră primesc uh, cel puțin în mod ipotetic, protecția legii pentru a funcționa pe cât de optim cu putință. Și aici uh, suntem obligați să ne exprimăm uh, diferența față de guvernul kenian care a ales să introduce, introducă legi care să ducă la reprimarea presiei de către stat. Și de aceea lansăm un apel autorităților keniene să revizuiască atitudinea, să revizuiască legea privind mass media pentru a permite mijloacelor de exprimare în masă să funcționeze pe cât democratic cu putință. Uh, guvernul kenian trebuie să înțeleagă că protecția presiei este importantă pentru ca țara lor să ajungă la un drum spre un nivel de trai mai ridicat pentru cetățenii săi sperăm ca cel puțin prin această rezoluție să nu fim văzuți ca fiind uh, ca, ca făcând o interferență, ci ca un uh, sfătuitor prietenos al guvernului kenian și sperăm ca guvernul să țină cont de poziția noastră și să există o revizuire mai înțeleaptă a atitudinilor de până acum. Mulțumesc, doamna Geringen de Odenberg, în calitate de autor două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Kenya are o criză, se confruntă cu o criză politică. Președintele uh, în funcție a interzis libertatea de exprimare și libertatea presei, uh, încalcă declarația drepturilor omului și Carta Africană a Drepturilor Omului. De la începutul ianuarie 2009 susțin amendamente la legea comunicării și își pune problema interzicerii radiodifuziunii comunitatea internațională se consideră că acestea sunt uh, acte de cenzură ale presei. Cu toate acestea, în ciuda promisiunilor făcute de președinte, el nu s-a consultat nici pentru această decizie, nici pentru altele cu premierul în uh, exercițiu, ceea ce înseamnă că această criză este din ce în ce mai serioasă. Deci Uniunea Europeană nu poate pur și simplu să se facă că nu vede cum evoluează situația ar trebui să salutăm uh, promisiunile președinței de a revedea amendamentele și dorința de a se consulta cu toate forțele politice din lume, astfel încât și societatea să le accepte. Uniunea Europeană trebuie să susțină acele inițiative și să le monitorizeze pentru a promova pluralismul și valorile societății democrate. În același timp, autoritățile keniene trebuie să încerce să normalizeze situația, să înființeze un comitet care să includă experți locali și internaționali, care să-i aducă în fața justiției pe cei care răspund de violențele și criza de anul trecut. Astfel s-ar putea stabiliza situația internă și s-ar putea împiedica catastrofa umanitară care planează asupra acestui stat. Mulțumesc! Minute, autor, aveți două minute. Am citit uh, amendamente din partea președintelui Kebaki în legătură cu Kenya și acest lucru ignoră dreptul la libertatea de exprimare și libertatea presei care sunt prevăzute în uh, Declarația Drepturilor Omului și alte convenții internaționale, cum ar fi Carta Africană și Carta Drepturilor Omului. Aceste lege oferă uh, puteri ministrului de informații din Kenya și care poate să ducă la dezmembrarea unor echipamente de uh, televiziune dacă se consideră că acestea aduc amenințări siguranței Chinei. De asemenea, și uh, mijloace electronice și pe hârtie pot fi amenințate. Înțelegem că este această intenție de modificare a legii privind media și aceste amendamente la planul legislative din partea, au venit teoretic din partea reprezentanților media. Libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului și este prevăzut, cum spuneam, de declarația internațională. De aceea fac apel la guvernul Keniei să inițieze inițieze o serie de consultări pentru a vedea în ce mod poate fi mai bine reglementat domeniul a media, fără să fie afectată libertatea de exprimare și fără să se încalce dreptul prevăzut în Declarația Universală. Aș dori de asemenea să subliniez nevoia de a ne adapta la nedreptățile culturale din Kenya pentru ca cei care sunt responsabili de violențele care s-au înregistrat în urmă cu ani să fie uh, acționați în justiție și de asemenea, e nevoie de sprijinul un expert local și străin care pot uh, să sprijine uh, acest proces, mai ales ca urmare a alegerilor din septembrie anul trecut. Merci. Monsieur Meyer. Mulțumesc, domnul Meyer. Două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Kenya are un trecut violent. După cel de-al doilea război mondial, în condițiile în care în Europa începea să fie tot mai răspândită ideea conform căreia țările africane ar trebui să devină independente și că această independență și obținerea acestei independențe era ineluctabilă, Kenya și Zimbabwe uh, nu erau uh, vizate de această idee pentru că interesele coloniale în joc erau mult mai uh, puternice spre deosebire de ce s-a întâmplat cu alte țări din Africa de Vest, independența în aceste două țări nu a venit uh, în mod pașnic, ci datorită luptei uh, mișcării Mau Mau, ceea ce a dus la o, acest, acest climat de violență și de intimidare. Astfel, Kikuyu și alte mișcări din opoziție au făcut obiectul uh, oprimării. Uh, indigenii Kikuyu, de exemplu, nu pot uh, să devină, uh, să ocupe locuri importante în uh, stat. În Zimbabwe, de exemplu, s-a, compromis, s-a, s-a criticat uh, un compromis conform căruia uh, și membrii unor minorități etnice pot uh, ocupa funcții importante. Kenya este considerată în continuare ca o țară prosperă, bogată, o țară pro-occidentală și care poate fi o destinație turistică foarte interesantă. Din păcate însă Kenya nu mai este țara bogată pe care o cunoșteam, uh, suferă uh, de pe urma lipsei de alimente, care se datorează, uh, printre altele, faptului că pentru pentru a construi un port pentru importurile, exporturile de petrol, președintele a cedat terenuri foarte importante fără a consulta primul ministru. Compromisul este deci în pericol dacă se permite ca președintele să nu țină cont de poziția vicepreministru violențele de anul trecut uh, nu ne, nu ne lăsau să ne gândim că țara aceasta se poate întâmpla așa ceva. Se cunoștea ca o țară liniștită și cu toate acestea restrângerile libertății nu se potrivesc unei țări conduse de un om care a venit la putere promițând o nouă eră de deschidere și transparență. Se pare că mulți politicieni din Kenya nu au încă obrazul destul de gros și nu pot face față glumelor presei. Președintele Chebachii poate că se va răzgândi și va urma sfatul nostru și astfel va întări angajamentul acestei țări față de o democrație și față de libertate. Ne gândim la autoritatea morală în zona respectivă și uh, salut uh, angajamentele președinției de a face amendamente la, dimba, la uh, legea respectivă. Legislația respectivă se bucură de multă opoziție, dacă pot să spun așa, și nu poate decât să fie o chestiune care să ducă la inflamare politică, doamna Stiller. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că am ocazia de a vorbi în legătură cu această moțiune comună de rezoluție, în legătură cu libertatea presei în Kenya. În urmă cu un an și eu, ca și alții, am fost, i-am disperată și dezamăgită să constat că după niște alegeri prezidențiale care nu au fost corecte, s-a ajuns la conflicte etnice și la demonstrații în întreaga țară în care au murit mai mult de 1.000 de oameni și astfel mai mult de 300 150.000 de oameni au rămas fără locuințe. Cei care sunt responsabili de violențele de acum un an, de după alegeri, trebuie să fie aduși în fața justiției și e nevoie de o perioadă de toleranță și de reconciliere care devine esențială pentru Kenya. În acest context, este o veste foarte proastă să constatăm că pe 2 ianuarie, vineri, anul acesta, președintele Kebaki a semnat această, acest amendament pentru legea din 2008 prin care se modifică legea de comunicare din Kenya din 1998. Această lege, practic, este aruncată în fața presei libere și ignoră convenția internaționale la care eh, guvernul Kenya este semnatar. Două secțiuni introduc cenzura directă în media de către guvern. Secțiunea 88 permite ministrului eh, comunicării să elimine și să dezmembreze uh, echipamente de televiziune din stația televiziune dacă se consideră că ele sunt o amenințare la siguranța Chinei, iar conform secțiunii 46 uh, se poate de asemenea conținutul să fie cenzurat atât în media electronică cât și în media uh, de pe internet. De asemenea, s-au opus o serie de ziariști, prim-ministri, dar și o serie de organizații civile. Practic, este o lipsă de consultări în actuala coaliție de la guvern. Regret faptul că s-a adoptat această lege și orice modificare a acestei legislații trebuie să țină cont și de rezervele exprimate. Mulțumesc! Merci, Madame Tomașevska. Vous avez une minute. Doamna Tomașevska, un minut, în numele grupului UN. Vă mulțumesc. Domnule președinte, în calitate de fost membru al Mișcării pentru Solidaritate în Polonia, știu că libertatea de exprimare este aerul prin care respiră democrația. Guvernul kenian a ratificat uh, Carta Drepturilor Omului și alte convenții internaționale, inclusiv Carta Africană a Drepturilor Omului. Guvernul vorbește despre toate aceste documente vorbesc despre libertate de exprimare și astăzi ne dăm seama că asociația din vestul Africii, asociația uh, jurnaliștilor uh, speră ca legea privind libertatea presei în Kenya să nu fie promulgată astfel încât să îngrădească libertatea de exprimare. Solicită autorităților din Kenya să își schimbe decizia privind introducerea uh, cenzurii în ce privește mijloacele de exprimare. Sperăm ca guvernul kenian să respecte drepturile minorităților, atât naționale cât și religioase. Ne amintim cu toții de criza de anul trecut, când după alegeri mii de oameni au murit. Uh, peste 300.000 de, de persoane și-au părăsit uh, casele sper ca cei care s-au făcut răspunzători de uh, această situație să fie deferiți justiției. Mulțumesc oratorii numele propriu. Domnul Vliesca, singurul pe listă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Chiar dacă este adevărat că presa privată din Kenya a luat parte la răspândirea celor emoții negative, nu este un motiv de cenzură. Totul aici este vorb, se bazează pe încălcarea regulilor de bază ale democrației. Legea nouă, legea cea nouă a fost aprobată de 25 de persoane, printre alte 200 de alți membri ai Parlamentului. Și e și mai rău dacă ne gândim că în Kenya presa sistemul presei era printre cele mai bune din Africa, iar acum totul este dărâmat și acest lucru este împotriva libertății de exprimare. Hotărârea 36 uh, este de fapt o reacție inversă și a provocat o reacție inversă. Mulțumesc, domnule, președinte. Dragi colegi, Trebuie să vedem uh, care este problema aceasta și în ce mod este ea discutată. Este o urgență în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului. În primul rând, deoarece libertatea presei este un drept fundamental al omului, așa cum se prevede și în declarația de la uh, Universală a um, om, drepturilor omului, articolul 19, iar Kenya este un stat semnatar la aceste declarații și din acest motiv este obligată să uh, Uh, respecte nu doar spiritul, ci și litera acestei prevederi. În urmă cu un an de zile după alegerile prezidențiale, demonstrațiile care s-au transformat în revolte și în conflicte etnice, au, în care au murit mai mult de o mie de persoane și zeci de mii de alte persoane și-au pierdut adăposturile, reprezintă un argument foarte solid ca să nu se mai permită repetarea unor astfel de evenimente. Din acest motiv, Guvernul Keniei și președintele trebuie să-și respecte angajamentele pe care a luat acela de a respecta drepturile omului și uh, libertatea presei și în același timp libertatea de uh, reunire și de asemenea să combată uh, toate tentativele de acest gen. Domnul Mațachis. Intervenție fără microfon. Uh, când discutăm despre libertatea presei și chestiunile umanitare, profit de ocazie pentru a vă informa că am primit informații că Gaza uh, a fost bombardată conform uh, Consiliului Umanitar uh, ONU, însă sunt informații eronate, însă aș dori să vă spun că alte uh, clădiri importante, biroul Reuters și centrul de presă din Gaza a fost complet, au fost complet distruse. Și aș dori să vă spun că împărtășesc uh, poziția domnului Ban Ki-moon, care se află în Israel și care se declară șocat de uh, atitudinea autorităților israeliene. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte, domnule Mațachis, mulțumesc pentru declarație. Nu ar fi trebuit, conform regulamentului, să o accept, pentru că se pare că atunci când uh, vorbiți la Catch the Eye, trebuie să nu vorbiți în afara subiectului. E vorba de libertatea presei în Kenya, dar având în vedere, chiar dacă evenimentele de care vorbiți sunt dramatice. Domnul Rutovici, un minut. Panie președinte, Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor. Rezoluția noastră în legătură cu libertatea presei din Kenya vine într-un moment foarte potrivit, pentru că vorbim aici despre drepturile omului și de ceea ce se întâmplă atunci când acestea sunt oprimate de către o dictatură. Aceste probleme sunt semnificative pentru noi președintele Oding, prim-ministrul Odinga și președintele Kibaki trebuie să acționeze, trebuie să susțină procesul de democratizare de care are nevoie țara. Vă mulțumesc, domnul Liskevici. Przewodniczący, w czasach komunistycznych w Polsce i w innych krajach. Mulțumesc, domnule președinte. În perioada comunistă, în Polonia, dar și în alte țări, Există o dispoziție a codului penal care, conform căreia cine răspândește informații care pot să ducă la tulburări publice ă, poate fi pedepsit penal. Acest tip de dispoziție era utilizată față de persoane fizice, dar și față de organe de presă în general. Vedem astăzi că se întâmplă același lucru e vorba de difuzare de informații care uh, este pedepsită în Kenya, uh, conform uh, legilor în vigoare. Bineînțeles că nicio argumentație și nicio amenințare nu poate justifica așa ceva. Nu se, spune că, nu se poate spune că presa cauzează tulburări în țară. Rolul presei este de a informa. Asta este, rol, asta este rolul presei într-o mm, totală democratică. Și mulțumesc acum domnul comisar Spidla, vă rog pane předsedající domnule președinte doamnelor și domnilor pentru început vreau să vă spun că libertatea de exprimare inclusiv radioul și televiziunea reprezintă unul din pilonii Uniunii Europene. Această libertate reprezintă una dintre principalele libertăți europene și nu trebuie să fie pusă sub semnul întrebării. Legea privind comunicarea din 2008, care pe 2 ianuarie 2008 a fost aprobată în Kenya, conține unele elemente care din, punctul, da, care din punctul nostru de vedere ar încălca libertatea mass media. Iată de ce ne bucură uh, decizia de pe 7 ianuarie a președintelui Kimbaki de, Kimbaki de a uh, revizui această lege. Domnia sa a cerut uh, ministrului pentru informare să se întâlnească cu reprezentanții mass media și să înainteze amendamente la această lege care ar putea rezolva problemele de la ora actuală. Libertatea de exprimare și libertatea mass media reprezintă o parte, un element al bunei guvernări și una dintre strategiile de dezvoltare a Uniunii Europene. Cred în egală măsură că o presă liberă și dezvoltată joacă un rol esențial în democrație și în statul de drept. Iar acestea duc în sine la o dezvoltare durabilă. Doar prin dialog, uh, mass media și guvernul kenian pot ajunge la o înțelegere reciprocă și respect reciproc. Aștept cu nerăbdare rezultatul acestor discuții care vor avea loc în Kenya și sperăm că părțile implicate vor ajunge la un acord privind uh, propuneri de amendamente la legea privind mass media. În ceea ce privește actele de violență de după alegeri, ne bucură întocmirea raportului WACI și um, măsurile de punere în aplicare ale acestui raport, inclusiv uh, înființarea unui tribunal special care se va asigura că cei, respons- cei care au săvârșit acte de violență vor fi trași la răspundere. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. S-a închis discuția privind acest subiect și trecem imediat la vot se votează propunerea de rezoluție privind Iran, cazul lui Shirin Ibadi. Șase grupuri politice au propus uh, un text nou care să le înlocuiască pe celelalte. Nu este niciun amendament. Supun la vot uh, ansamblul uh, cine este pentru, cine este împotriva, cine se abține. S-a adoptat cu